Începând cu ora 9, ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe internet, pe site-ul oficial al Parlamentului European.